meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in etwas... Stimate doamne și stimați domni, suntem într-o situație destul de dificilă pentru că am depășit sfertul academic, de fapt, uh, destul de grosolan și am uh, așteptat destul de mult. De fapt, ar trebui să începem acum, având în vedere și tot ce avem pe ordinea de zi astăzi, însă nu am ajuns încă cvorul de uh, luare a deciziilor, dar poate că la o prezentare nu trebuie să fim uh, cu cvorum, așa că eu aș zice să dăm drumul la această prezentare. Cine se interesează pentru ea este în sală și apoi vom vedea uh, ce se întâmplă, cum discutăm după aceea, atâta timp cât nu trebuie să hotărâm, însă nu trebuie să avem quorumul. Mai am o problemă de asemenea și cu ordinea de zi, pe care poate ar fi bine să o stabilim după prezentarea aceasta, e mai simplu. Haideți să ignorăm 1, uh, 2 și 3 de pe ordinea de zi și să începem direct cu punctul 4, dacă sunteți de acord. Și vreau să-i dau cuvântul de aceea uh, vorbitoarei uh, noastre, vorbitorului, vorbitoarei noastre, îmi cer scuze, președinta Institutului European de Drept, care este astăzi cea care ne va prezenta acest studiu. Domnul Giuseppe De Palo, de asemenea, domnul profesor, președinte director la IAMS și președinte al Centrului EDR, al experților europeni pentru chestiuni care țin de mediere. Dumnealui uh, a participat la studiul cu privire la mediere. Aș propune de aceea să-i dăm uh, mai întâi cuvântul profesorului De Palo și aveți cuvântul de aceea. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman, and... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Bună ziua, domnilor și domnilor! M-am uh, aflat în această sală și în trecut pentru a vorbi despre mediere. Poate că cele spuse în trecut nu au fost atât de clare sau uh, chiar nu am venit cu uh, idei chiar atât de rele. Iată de ce vă mulțumesc pentru ocazia de a mă afla încă o dată în rândul dumneavoastră. După cum puteți vedea, acest studiu a fost publicat vara trecută Directiva privind medierea are nevoie, în mod evident, de o relansare, tocmai ca un calculator, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că impactul punerii sale în aplicare nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Și mă refer aici la o întrebare orală pe care dumneavoastră, domnule președinte, ați adresat-o uh, doamnei Reding în decembrie anul 2012. Doreați să știți ce intenționează să facă Comisia, având în vedere numărul restrâns de cazuri civile care sunt mediate actualmente în Uniunea Europeană. Am uh, trecut la următorul diapozitiv. Am modificat un pic ordinea diapozitivelor din prezentare. Vă cer scuze pentru orice derutare. Aș dori să încep, în primul rând, cu structura studiului. Parlamentul ne-a, ne pus două întrebări Prima întrebare o puteți observa pe ecran și anume la punctul 2 să analizăm legislația referitoare la punerea în aplicare a directivei privind medierea și Parlamentul a propus să analizăm toate statele membre. O a doua întrebare, la punctul 3, Parlamentul ne-a întrebat, în baza acestui studiu, acestui studiu, ce a funcționat și ce nu uh, vis-a-vis -vis de legislația națională și dacă putem veni cu măsuri cu caracter legislativ și nelegislativ pentru a ne atinge obiectivele. La punctul 1 am pus o a treia întrebare pe care ne-am adresat-o noi. Ne-am dat seama că pe măsură ce întrebam uh, în Europa referitor la observații și sugestii pentru îmbunătățirea legislației, venise clipa să actualizăm uh, rezultatele studiului referitoare la uh, nerecurgerea la mediere. Și am constatat așa numitul uh, paradox al medierii în Europa, și anume există un proces um, eficient, pe care însă îl folosesc prea puțin oameni. Un adevărat paradox, prin urmare. După cum puteți observa, în 2011 am avut norocul de a prezenta chiar uh, în rândul dumneavoastră acest studiu. Studiu urmărea să prezinte în cifre ceva ce cunoaștem cu toții în mod intuitiv, și anume că medierea poate salva atât timp cât și bani. Întrebarea era cât, până unde, care sunt costurile pentru cetățeni și pentru întreprinderile din Uniunea Europeană dacă medierea nu e folosită sau nu e folosită îndeajuns. Rezultatele acestui studiu, care au fost actualizate, după cum vă spuneam, nu vă voi prezenta datele vechi, în urmare, vă voi prezenta direct rezultatele recente. Sunt date destul de impresionante, pentru că am constatat că dacă s-ar folosi medierea, um, să spunem în cazul oricărei intervenții cu caracter de reglementare, în, de fiecare dată, înainte de intentarea unui proces civil, ar fi uh, suficient ca doar 19% din acele cazuri să uh, fie încununate cu succes, prin urmare 81% nu s-ar încununa cu succes, deci oamenii ar uh, trece la uh, instanțe, s-ar înregistra totuși câștiguri din punct de vedere al timpului. Uh, iar pentru um, câștiguri din punct de vedere uh, financiar, ar fi nevoie ca 24% din cazuri să fie încununate de succes. Numim um, acest uh, punct un prag de rentabilitate, care e numărul minim pentru ca uh, câștigurile de pe urma medierilor pozitive unde nu se ajunge la uh, în cadrul instanțelor, să fie compensate de acele cazuri care în cele din urmă trebuie să ajungă în fața instanțelor. Medierea se bucură de o rată atât de mare de succes pentru că fiecare cost incremental al medierilor eșuate, deosebi acolo unde uh, medierea e gratuită, reprezintă uh, o mică proporție din uh, câștigurile fiecărui proces uh, favorabil de mediere. Avem în față, prin urmare, un proces uh, cu o rată um, mare de um, generare de avantaje, chiar dacă rata succesului e chiar atât de mică. După cum vă spuneam, înainte de a veni cu propuneri legislative, doream să știm care este um, starea lucrurilor. Împreună cu o parte din experții aflați în această sală, am elaborat un chestionar destul de complet uh, și complex, 45 de întrebări, pe care le-am adresat experților pentru ca aceștia să ne informeze referitor la status quo-ul din țara lor. În primul rând, după cum puteți observa, am primit răspunsuri din toate statele membre, cam 30 uh, pe fiecare stat membru. Există vârfuri pe care le puteți constata, uh, Marea Britanie, Grecia și, surprinzător, România. România a trimis 210 răspunsuri și cred că acest lucru reflectă cât de important este procesul de mediere în respectivele țări. Am primit 816 răspunsuri în total, un număr considerabil. Cred că um, atunci când Comisia, în urma cu câțiva ani, a uh, cerut răspunsuri uh, referitor la o, o carte verde, a primit aproape 150 de răspunsuri. Vedeți așadar ce discrepanță există între cele două și cât de important este procesul de mediere în Uniunea Europeană. În ceea ce privește întrebarea referitoare la paradoxul medierii, am cerut experților să ne spună care este numărul estimat pe an de medieri în Uniunea Europeană. În primul rând, date cele mai importante nu se regăsesc în grafic, faptul e că foarte mulți oameni din foarte multe țări nu știu ce înseamnă mediere. Și e foarte greu să venim cu propuneri de politică într-un domeniu care nu poate fi uh, cuantificat. Prin urmare, aveți în fața dumneavoastră estimări, dar țineți cont că ne-am adresat un număr de 40-60 de experți și am uh, încercat să ajungem la o medie. Puteți vedea, cifrele sunt uh, cu negru, există un număr considerabil de 46% din țări unde se înregistrează mai puțin de 500 de medieri pe zi puteți spune că în acele state medierea este folosită în 0,01% din cazuri, spre deosebire de cazurile aduse în fața instanțelor. Există doar câteva țări, patru, unde uh, numărul de medieri e, a fost estimat la fi la peste 10.000 pe an. Reiese că singura țară care are peste 200.000 de proceduri de mediere inițiate în cadrul unui an a fost Italia. Celelalte țări din uh, acest clasament, Germania, Marea Britanie și țările de jos, au inițiat un pic peste 10.000 de procese de mediere. Vă spun acest lucru pentru că multe state au raportat mai mult de uh, 10.000 de cazuri pe an, în timp ce alte persoane au raportat un număr mai mic. Am putea spune așadar uh, că cifra se află undeva în jurul a 10.000 de ani. Cu aceleași principii pe care le-am amintit uh, anterior, ce am făcut? Am comparat două seturi de date am luat raportul uh, Băncii Mondiale uh, referitor la um, facilitățile pentru mediul de afaceri. După cum știți, uh, Banca Mondială analizează condițiile din, din 190 de țări. Am luat datele din acel raport referitoare la cele 28 de state membre ale Uniunii. Am comparat acel set de date și anume durata și costul unei dispute civile, comparându-le cu datele furnizate de experți. I-am întrebat pe experți de cât timp ar fi nevoie pentru a rezolva aceeași dispută. Evident, dacă medierea are uh, loc înainte uh, de, uh, de uh, dispută, există o creștere în timp și costuri, dar dacă medierea este încununată de succes, trebuie să vedem care este rata de succes a procesului de mediere. Și am venit cu o ipoteză. Am uh, presupus că procesul, uh, că un litigiile durează în medie 566 de zile în Uniunea Europeană. Dacă aceste litigii ar fi înainte gestionate prin mediere și dacă medierea ar avea o rată de succes de 50%, atunci acel proces precedat de mediere ar dura în medie 326 de zile. S-ar economisi prin urmare 240 de zile. O altă ipoteză. Dacă procesul de mediere are o rată de succes de 70%, S-ar înregistra, bineînțeles, uh, economii considerabile și un litigiu ar dura în medie 212 zile. Am analizat apoi uh, raportul CP din Consiliul Europei. Acesta estimează că în Uniunea Europeană, în domeniul civil și comercial, există aproape 13 milioane de cazuri inițiate în fiecare an, dacă uh, se economisesc 240 de zile la fiecare caz deschis, fie că medierea are succes sau nu, și dacă am înmulți așadar numărul cazurilor cu numărul de zile economisite, ajungem la niște date uh, greu de pronunțat, dar dacă ar fi să vorbim în termen de ani, ar fi vorba de aproape 8 milioane de ani. Deci, uh, timpul de așteptare al tuturor, timpul meu, timpul dumneavoastră și al altora care înaintează cazul, uh, cauze în justiție, ar putea fi așadar um, de 8 milioane de ani, timp care ar putea fi economi, economisit. Care este costul mediu al unui litigiu bazat pe datele furnizate de Banca Mondială. E vorba de 9.179 de euro. Și aici, dacă considerăm că rata de succes este de 50%, atunci acest cost mediu ar uh, scădea mm, ajungând la aproape 8.000 de euro și dacă rata medierii rata de succes a medierii crește, costurile ar scădea și mai mult. La o rată de succes de 50%, um, o rată destul de uh, conservatoare, am putea spune, de succes, s-ar înregistra um, economii de 1219 euro. Dacă refacem calculele anterioare, ajungem la economii potențiale de 15 miliarde de euro. De ce vă spuneam că sunt niște estimări destul de uh, moderate? Pentru că raportul CP, de unde am luat uh, disputele, număr de 13 milioane, nu includ toate cazurile. Cel puțin în țara mea e vorba de 1,5 milioane de cazuri inițiate în fiecare an. Prin urmare, economiile ar putea să fie și mai considerabile. Trecem la partea a doua. Și anume, am încercat să analizăm efectele pentru a vedea care sunt cauzele. Am încercat să analizăm numărul de procese de mediere și am încercat să vedem care este procesul de reglementare care generează acele date. Acolo unde confidențialitatea este protejată, unde judecătorii sunt proactivi în ceea ce privește medierea sau unde se pot pune ușor în aplicare rezultatele proceselor de mediere sau unde avocații sunt obligați să informeze clienții lor referitor la existența procesului de mediere sau unde calitatea medierii este asigurată printr-un proces um, robust de um, acreditare, oamenii ar avea mai multe opțiuni și ar recurge mai frecvent la mediere, pentru că sistemul funcționează. În caz contrar, se înregistrează un număr scăzut de cazuri de mediere. Am analizat uh, funcționarea sistemului în ceea ce privește numărul de cazuri generate și am ajuns la concluzia că uh, niciuna din aceste caracteristici nu ar funcționa. Pentru că și în acele țări unde uh, confidențialitatea este protejată, judecătorii sunt proactivi, um, acordurile se pun ușor în aplicare, nu există um, un număr um, de procese de, medieri, de mediere la care ne-am putea aștepta niciuna din caracteristicile amintite nu ar genera în practică um, o creștere a proceselor de mediere. Am venit, prin urmare, cu a doua întrebare, um, și anume, am întrebat experții care este cea mai eficientă măsură cu caracter legislativ care ar putea crește numărul cazurilor de mediere într-un anumit stat. După cum puteți observa, uh, cele două inițiative care ar putea face acest lucru um, sunt Um, mediere obligatorie în anumite cazuri și sesiuni informative referitor la mediere. Prin urmare, în anumite cazuri uh, nu ar putea fi evitat uh, un proces de mediere sau ar trebui în un al doilea caz uh, să se discute cu judecătorul referitor la un proces de mediere. Se pare totuși că medierea obligatorie nu e măsura cu un caracter uh, de panaceu universal. Am întrebat excep, uh, experții și ni s-a spus că în anumite țări opțiunea cu numărul 1 nu uh, e privită cu, ca fiind favorabilă. Și am luat uh, o altă opțiune suplimentară, medierea obligatorie cu uh, posibilitatea de renunțare, de opt-out. Dacă analizăm uh, așadar rezultatele combinate, putem ajunge la o măsură câștigătoare, pentru că părților nu li se cere să treacă printr printr-un proces complet de mediere. Li se cere doar să participe la o sesiune cu caracter informativ sau um, împreună cu mediatorul într-o sesiune cu uh, posibilitatea de renunțare de opt-out, dacă părțile consideră că medierea reprezintă o, o potențială soluție, pot continua. În caz contrar, pot să se retragă din acest proces. Sistemul se bazează practic pe inerție. Oamenii sunt introduși în procesul de mediere, însă nu sunt obligați să continue până la capăt, dacă nu doresc acest lucru. Sistemul dă rezultate destul de bune pentru că, după cum vă spuneam, familiarizează părțile cu procesul de mediere. Și se bazează pe o caracteristică firească a tuturor ființelor umane, și anume aceea de a media conflictele. Am întrebat în continuare care este măsura cea mai eficientă care nu are caracter legislativ. Le-am oferit experților mai multe posibilități, vă arăt doar uh, primele opțiuni, în raport le puteți găsi pe celelalte și uh, le-am cerut experților să le clasifice în funcție de eficiența acestora, de la cea mai, cea mai negativă măsură la cea mai favorabilă. În primul rând, educarea, învățarea studenților la drept referitor la avantajele medierii. Proiecte pilot, un angajament, de pildă, luat de Uniunea Europeană sau de companii de a uh, recurge la mediere. Uh, promovarea unor modele la nivel național. Uh, personalități publice care ar promova opțiunea medierii. Poate economiile făcute prin mediere ar putea uh, sprijini inițiative de acest fel. Experții au afirmat că aceste măsuri ar putea, fi, ar putea funcționa, însă, în primul rând, ar fi greu să se cuantifice impactul acestor măsuri și, în al doilea rând, măsurile cu uh, caracter de reglementare sunt mult mai importante. când uh, vorbim de uh, medierea obligatorie, putem spune într-adevăr că poți duce calul la apă, dar nu-l poți obliga să bea. Putem, prin urmare, aduce părțile în fața mediatorului, însă nu le putem obliga să ajungă la un acord. Mie mi s-a părut întotdeauna cam fără sens această afirmație. Nu cred că politicienii trebuie să se întrebe dacă își pierd timpul prin uh, mediere. Politicienii ar trebui să întrebe dacă duc 13 milioane de cai la apă, câți din acești cai vor bea apă. După care fac niște calcule care sunt costurile, uh, dacă cai beau apă sau nu. Bineînțeles, dacă vreți ca acești cai să bea apă, trebuie să vă asigurați că apa e de bună calitate, acest lucru se referă la calitatea procesului de mediere, dar e un alt subiect pentru o altă dată. Și încă o dată, în fața unui atac, uh, puteți uh, să recurgeți la două opțiuni, conform instinctului uman, acela de luptă sau de fugă. Sau principiul din fizică, acțiune și reacțiune. În antropologie se numește reciprocitate. Iată de ce avem nevoie de o lege pentru a ne pune centurile, de pildă. Știm că e bine pentru noi, pentru societate, dar există o lege care ne obligă să ne punem uh, centurile uh, de siguranță când conducem sau care ne obligă să ne punem uh, cască când uh, mergem cu bicicleta. Există multe alte lucruri care știm că sunt bune pentru noi, dar pe care, fără obligația uh, legii, impusă de lege, nu le-am face. Dacă ar fi să privim magnitudinea, amploarea paradoxului referitor la mediere, există într-adevăr economii potențiale pe care le ascunde acea măsură, și, în plus, experții din uh, cele 28 de state membre ne spun că la ora actuală e nevoie de o asemenea măsură și putem recurge la două abordări. În primul rând să introducem o uh, mediere obligatorie, însă cu caracter atenuat. Fie uh, medierea obligatorie cu uh, opțiunea de opt-out, de renunțare, uh, fără cost sau cost redus, sau sesiunile informative de mediere. Din cele două, se pare că opțiunea de uh, mediere obligatorie cu posibilitate de renunțare oferă cele mai bune rezultate. Pentru că această opțiune a generat sute de mii de cazuri, modelul italian de astăzi. În al doilea rând, în acele țări unde sesiunile informative uh, sunt, uh, au un caracter obligatoriu în legislația la ora actuală, de pildă Republica Cehă, România, această opțiune nu a generat suficiente cazuri până la ora actuală, iată de ce acele state cer, opțiune, uh, cer o, măsuri uh, mai uh, stricte. Alternativa pe care o au instituțiile europene la dispoziție și după cum vă spuneam, această comisie parlamentară a început deja să se gândească la acea opțiune, care se uh, numește acea relație echilibrată referitor la numerele țintă. Dați-mi voie să vă spun mai multe despre această teorie care se bazează pe articolul 1 uh, din Directiva Europeană din 2008 și se referă la obiectivul acestei directive, și anume de a facilita accesul la mecanismele de soluționare alternativă a disputelor. Cuvântul cheie este a asigura, nu a încuraja, a asigura o relație echilibrată între mediere și uh, proceduri judiciare. În temeiul acestei teorii, fiecare stat membru trebuie să își găsească propriul echilibru și uh, prin acest echilibru ne referim la un număr minim de cazuri mediate pentru ca astfel să existe un echilibru între cazurile aflate în curs de mediere și cazurile mediate. Fiecare stat membru poate să stabilească propriul obiectiv și să recurgă la instrumentele proprii. Statele membre nu sunt obligate să introducă medieria cu caracter obligatoriu. Pot introduce stimulente, însă dacă nu-și ating acest obiectiv în interval de un an, se consideră că nu au respectat obiectivul directivei. Întocmai ca și cu acordul de la Kyoto, dacă vrem să înregistrăm o scădere a poluării, trebuie să ne stabilim niște obiective clare. Sau ca pisica din Alice în țara minunilor, dacă uh, nu știi unde mergi, orice direcție e bună. Încă o dată, dacă nu uh, stabilim niște numere clare referitor la această de la, relație de echilibru, nu rămân decât niște cuvinte goale. Și e foarte important pentru că medierea a fost considerată întotdeauna ca fiind un fenomen uh, american la ora actuală, jurisprudența atât de sofisticată precum cea uh, din statul New York sau uh, mai precis din Manhattan prevede introducerea acestei uh, abordări și anume din februarie 2014 fiecare al cincilea nou caz va fi soluționat prin mediere. Prin urmare, un caz din cinci va trece la mediere. Acest lucru va fi obligatoriu și va fi obligatoriu uh, să se introducă în mediere cu uh, opțiunea de renunțare. S-ar putea spune într-adevăr că un caz din 5 nu e prea mult, dar va fi un caz din 5 unde se va introduce această opțiune cu caracter obligatoriu, în rest, în celelalte cazuri, opțiunea rămâne cu caracter voluntar. Um, statul New York și-a fixat o rată de echilibru de 20%, prin urmare, 1 din 5. Această teorie a fost anunțată prima dată de uh, doamna McCarthy în aprilie 2012, deci cu câteva luni înainte de americani. E o invenție europeană, am putea spune. Care e concluzia și mă apropiu astfel de finalul prezentării, sperând că vom avea timp și pentru întrebări. Hainele împăratului nu există, de fapt. Avem nevoie de un studiu pentru a ne da seama că uh, putem pune în aplicare medierea doar dacă oamenii încearcă acest uh, proces. Dacă priviți în jur, uh, la nivel global, țările care au anumite elemente cu caracter obligatoriu în procesul de mediere au păstrat sistemul de mediere și îl îmbunătățesc treptat, nu renunță la mediere. Iar acele țări care nu au acest sistem, se gândesc cum pot să-l introducă. Cred că tendințele sunt evidente la nivel global în ceea ce privește procesul de mediere. Și Danemarca, țara de unde provine Hans Christian Andersen, cel care a scris uh, povestea referitoare la hainele împăratului, puteți uh, observa pe diapozitiv o imagine din Stockholm din anul 1967, când țara, după un referendum, uh, a hotărât că se va conduce uh, pe direcția inversă. Până atunci conduceau ca britanicii și au început să conducă ca ceilalți europeni. Bineînțeles, în cadrul acestui proces, medierea a jucat un rol important. A fost nevoie de uh, cineva care să spună de azi lucrurile se schimbă. Schimbarea e neplăcută, dar avem nevoie de schimbare și sper că acest, această comisie uh, va oferi sprijinul necesar pentru ca această opțiune să fie măcar încercată. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war tatsächlich Mulțumesc foarte mult, într-adevăr au fost uh, rezultate foarte interesante, foarte frapante, însă un lucru nu este foarte clar pentru mine în toată această evoluție pe care o prezentați. Cred că, de fapt, toată lumea ar trebui să aibă interese să, interesul să se rezolve unele fapte clare în um, situații ca acestea. Cum se întâmplă, de exemplu, la dreptul comercial, la comercianții care vor, de exemplu, să-și reprimească banii foarte repede și, de obicei, procedurile durează foarte mult. Poate că este mai bine când primesc banii imediat decât să treacă prin atâtea proceduri sau și avocații nu pot să suportă actele de dosare, sute de dosare pe care trebuie să le trateze timp de ani de zile și de aceea nu înțeleg de ce nu proferă întotdeauna compromisul medierii. Pentru a asigura și uh, instanțele, cred că la fel putem spune că este destul de frapant că această cifră este atât de mică în continuare la toate instanțele. Mi se pare că aceasta arată totuși că trebuie să ne gândim ca instrumentele care, pe care le oferim aici să fie sub, să fie susținute, să fie mai bine dezvoltate. Vreau să știu dacă din partea colegilor există întrebări însă la acest stadiu. Doamna Tain, vă rog. Da, mulțumesc, cer scuze că am venit cu întârziere, în primul rând. În calitate de liberal, eu am o problemă cu tot ceea ce este obligatoriu și de aceea nu am fost de acord nici cu abordarea aceasta de aleatorie de fiecare al cincilea caz uh, luat la întâmplare uh, care să poată să fie folosit pentru statistică și uh, să fie obligat cumva să fie transformat într-un caz de mediere fără să existe posibilitatea de flexibilitate mai mare. Nu prea înțeleg de ce s-a ales această procedură. După părerea mea, însă, cred că trebuie să facem o distinție foarte clară între spețe. Dacă e vorba de dreptul comercial, de exemplu, avem, din câte, cel puțin pot eu să spun, din Germania, avem deja foarte multe cazuri de mediere. În Italia, de exemplu, faptul că uh, medierea este foarte de succes, având în vedere lungimea procedurilor uh, și cauzelor, mi se pare foarte logic. Nu mă uimește deloc pentru că Italia nu are un sistem funcțional de justiție și de aceea este logic ca această soluție alternativă a medierii să poată fi folosită cât mai bine. Dar uh, în Germania, de exemplu, am făcut eforturi foarte mari ca procedurile să fie scurtate cât se poate, dar, de exemplu, când primești după două săptămâni un prim termen în fața instanței, chiar și la divorț, de exemplu, durează procedura două-trei luni, mi se pare foarte repede. Bineînțeles că atunci nu mai există niciun, niciun fel de interes atunci să intri în mediere decât dacă e vorba de foarte mulți bani și cazul este foarte nesigur. Deci dacă, să, dacă ar fi să optăm pentru mediere, cred că trebuie să există un avantaj financiar. Eu mi-amintesc din viața mea de avocat că am avut mai multe spețe, cauze uh, de mediere, care durează însă mai mult, pentru că medierea înseamnă mai multă muncă pentru avocat și eu uh, știu că câteodată petreceam 5 ore la o, o speță, la o cauză, unde, de exemplu, într-un caz în fața instanței ar fi stat doar un sfert de oră și eu nu câștig acești bani în plus. Deci pot să mă întreb eu ca avocat dacă vreau să le sfătuiesc, sfătuiesc părțile să treacă la o mediere sau dacă nu sunt gata să facă așa ceva. Unele cazuri, cel puțin, uh, sunt cauze care, din păcate, au o valoare prea joasă, prea mică și atunci nu merită, într-adevăr, să le lungim uh, excesiv uh, prin mediere, pentru că aceasta câteodată nu face decât să complice lucrurile și părțile uh, sigur au avantajul că pot să spună toate părerile pe care le doresc, ceea ce nu se întâmplă în fața instanțelor și pot să, pentru că în fața instanțelor sunt întrerupte sau câteodată chiar nici măcar nu vin în fața instanței în momentul în care se dezbate cauza. Deci eu sunt uh, deci, pentru o introducerea unei, uh, unui stimulent uh, financiar, deci pentru ca medierea să merite și cred de asemenea și că trebuie să se ajungă la o anumită sumă minimă pentru ca să merite o mediere, pentru că altfel din punct de vedere economic nu este rentabil nici pentru părți, nici pentru avocați, nici pentru instanțe și nici pentru ceilalți implicați. Aceasta este părerea mea. Dar uh, iar apoi în ceea ce privește sistemul acesta statistic, nu cred că vom putea să îl acceptăm în Germania cel puțin. Mulțumesc. Poate și o întrebare din partea mea, dacă îmi permiteți de multe ori nu este o contradicție între procedura juridică și mediere. De fapt, medierea poate să fie introdusă doar în momentul în care arătăm că suntem foarte serioși în acea cauză. De exemplu, atunci când se merge în instanță foarte repede, atunci aproape că ai câștigat deja. Când se vede că ceilalți, înseamnă că ești, când te duci în instanță, înseamnă că o iei în serios și atunci uh, se o încercă, de exemplu, găsirea unui compromis prin intermediul medierii. De foarte multe ori chiar s-au găsit mai ușor compromisurile pentru că înainte au putut arăta că sunt gata să meargă și în fața instanțelor, deci că există amenințarea cu procesul sau chiar există un proces pe rol. Cred că, într-adevăr, aici e o mică contradicție. Iar o altă întrebare este care este mediatorul ideal? Cine poate să fie acest mediator? Nu poate eventual chiar judecătorul să funcționeze pe post de mediator? N-ar fi poate chiar mai uh, rentabil economic? Pentru că el oricum trebuie să citească acele dosare și trebuie să decidă în cauza respectivă. Poate că ar fi mai simplu că nu trebuie să mai citească și o terță persoană același dosar. Poate că uh, acest judecător este cel mai potrivit să participe sau să facă această mediere. Există anumite structuri ca aceasta la procesele amiabile, de exemplu, în uh, Germania. Există această, această procedură și poate ar putea fi extinsă. Da, vă rog, puteți să răspundeți. Mulțumesc, întrebări foarte pertinente și sunt foarte recunoscător pentru că le-ați spus. Cred că voi încerca să respect ordinea pe care ați folosit-o dumneavoastră. În primul rând aș dori să clarific faptul că nu sunt deloc un fan al uh, medierii obligatorii și dacă vine cineva pentru o mediere uh, uh, voluntară, atunci șansele deja sunt mai mari pot să vă spun doar că medierea are șansă atunci când tot restul a eșuat, inclusiv și uh, uh, stimulentele financiare s-au folosit în anumite state și nu a mers. Deci eu spun guvernele, înainte să, guvernelor, înainte să încercați să găsiți uh, fonduri, mai bine să vedeți care sunt motivele și care sunt așteptările de la această procedură. Ați mai menționat și altceva important. Cred că sistemul american nu este foarte sofisticat, adică cine spune, de exemplu, că fiecare al cincilea caz este potrivit pentru mediere. Există, de fapt, mai degrabă o abordare tematică care ar fi mai potrivită, nu neapărat uh, al cincelea caz este cel mai bun. Există anumite categorii de cazuri care merg prin mediere uh, și atunci, de exemplu, dacă luăm dreptul moștenirii sau a malpraxisului sau altele, cât de mare este succesul la aceste practici. Trebuie mai întâi să ai o experiență cu ele. Până n-ai 500 de, cazuri, de cauze pe an, nu poți să spui că poți oferi stimulente, pentru că nu s-a învățat încă nimic din această experiență, nu s-a construit nimic. Aveți dreptate și despre lungimea cauzelor, pentru că pare să fie mai mult interes pentru mediere în momentul în care o cauză durează foarte mult, sistemul de justiție fiind foarte prost și atunci se cere o alternativă. Dar mai există și altă problemă. Dacă sistemul uh, îl protejează pe cel rău, pe făptaș, pentru că e foarte încet, atunci de ce să mediem mai repede unii? Când pot gândi așa. Trebuie să uită, nu uităm și că în anumite state, precum și Germania, pentru că am fost uh, pe piața respectivă, merge câteodată mult mai repede un proces și câteodată se poate uh, găsi o soluție mai bună. Apoi o altă chestiune, medierea nu ține neapărat de fonduri. Eu am, m-am prezentat pe, m-am concentrat pe aceasta în prezentarea mea, dar nu este chestiunea cea mai importantă. Dacă forțezi calul să bea, va putea să uh, se întâmple mai multe cu el decât doar să bea apă. Adică e vorba de mai degrabă de manageria relațiilor, de alte valori care țin de societate pe care trebuie să le dezvoltăm. Deci poate că această, um, această imbol dar putea să, să țină cont și de aceste alte efecte. În ceea ce privește comentariul dumneavoastră, sunt de acord uh, cu medierea, cu uh, încercarea de mediere. Dacă nu există o chestiune obligatorie la un moment dat, oamenii nu o să se angajeze și totuși s-a spus că medierea trebuie să fie un proces neobligatoriu. Iar acum, dacă există uh, o arbitrare sau există uh, alte abordarea contradictorie, de exemplu, atunci nu trebuie să se contrazică cu medierea, pentru că trebuie să fie două sisteme care să fie integrate. Și în ceea ce privește ideea de judecător-mediator, s-a întâmplat acest lucru deja în țările din Nord, dar există două dezavantaje. În primul rând, felul uh, în care un judecător ajută o parte prin citirea documentelor, pentru că, după cum spuneați, trebuie să citească documentele. Însă există riscul ca orice face acel judecător să existe o oarecare anticipare în acțiunile judecătorului. Apoi, este destul de neprobabil ca părțile să se deschidă în fața celui care ia decizia, pentru că dacă fac anumite uh, concesiuni, poate că, sau, uh, sau anumite, mm, confirmă anumite fapte, le teamă după aceea de ce se va întâmpla din partea celui care ia decizia. Apoi uh, se poate ca după ce în final să fie alt judecător care să ia decizia și atunci putem discuta, dar mm, există totuși uh, dezavantaje nu este neapărat foarte frumos, foarte rapid să poți funcționa prin mediere și cred că aceasta s-ar putea re reuși. Mai există altcineva cu întrebări? Nu? Atunci vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. A fost într-adevăr foarte interesantă cu privire la această directivă. Probabil că nu vom mai putea să avem timp să lucrăm la acest dosar în această legislatură, dar vom putea cu siguranță să folosim aceste informații. Bine, acum, având în vedere quorumul, nu știu la în ce stadiu suntem, nu cred că prea bun, atunci, haideți să continuăm. Ce să facem? Să facem comunicările președintelui.